Ladies and gentlemen, dear colleagues, good afternoon. I have... Doamnelor și domnilor, uh, să începem. Îl văd, uh, nu-l văd în sală pe Barțas, ba da, este, dar nu e așezat. Bună ziua tuturor! Sunt foarte bucuroasă că sunteți foarte mulți E o discuție foarte importantă pe care o purtăm astăzi și sper să mai avem și alți membri astăzi la comisia noastră. Știu că toată lumea vine abia azi la Bruxelles. Vreau să fac câteva comunicări. Agenda ultimei întâlniri a fost adoptată și a fost trimisă pe mail pe 7 februarie. Nu au existat comentarii, a fost adoptată. Avem toate limbile disponibile în afară de finlandeză. Cabina finlandeză nu este astăzi prezentă. Și știți că această reuniune a Comisiei pentru Control Bugetar este trimisă live pe, transmisă live, live pe internet. Trebuie să discutăm puncte importante. În primul rând trebuie să dezbatem descărcarea 2016 pe bugetul general uh, pentru UE, fondul uh, FED uh, și voi da cuvântul imediat raportoarei doamnei Capel. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru introducere. Permiteți-mi, vă rog, mai întâi să vă spun câte ceva despre Fondul European de Dezvoltare, pentru că este vorba de un fond care e foarte important și pe care nu trebuie să-l uităm. Fondul European de Dezvoltare este cel mai important instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru colaborarea pentru dez- și dezvoltarea în contextul ACP și al uh, Uh, contextul uh, Africa, Caraibe, Pacific uh, și a țărilor de peste oceane. Acordul de la Cotonou este acordul cel mai complex de parteneriat între Uniunea Europeană și statele ACP și datează din anul 2000 iar decizia de asociere din 2013 completează acest acord. Scopul acordului de la Cotonou este combaterea sărăciei în uh, armonie cu atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și a integrării acestor țări în uh, economia mondială. Acest uh, acord expiră în februarie 2020 și de aceea cel târziu în august 2018 trebuie să se reînceapă negocierile pentru un nou acord. Consiliul uh, va lua o decizie de împuternicire încă anul acesta în contextul provocărilor uh, mari pe care le avem în uh, contextul schimbării alocării fondurilor. Toți, uh, fond, toți actorii implicați lucrează la noi concepte și o adaptare a acestui cadru pentru ajutorul extern, ceea ce va avea și efecte um, și consecințe asupra Fondului European de Dezvoltare. Acest fond urmează principiile de uh, de um, durabilitate și principiile care au fost uh, considerate și uh, atunci când s-a stabilit uh, cadrul acestui acord. Transparența și obligația de raportare sunt în același timp principii sine qua non pentru controlul democratic și coerența este esențială pentru o colaborare mai bună cu statele membre, cu organizațiile internaționale, cu instituțiile financiare sau cu băncile de dezvoltare multilaterală. Coordonarea este esențială de asemenea și pentru a limita riscul fragmentării pentru a avea mm, un uh, obiective atinse în proporție cât mai mare. Și foarte important pentru uh, Uh, atingerea obiectivelor este și mobilizarea sectorului privat, pentru că numai printr-o implicare puternică a economiei private poate să fie um, și uh, combătută problema finanțării și puse în aplicare obiectivele. Permiteți-mi să vorbesc și despre latura comercială a Fedului pentru um, exercițiul financiar 2016. Toate alocările pentru fondurile fiduciare sunt uh, într-o sumă de 5 miliarde de euro. 2,4 miliarde sunt uh, EF-ul, deci o jumătate, deci Fondul European de Dezvoltare, deci cam jumătate. Iar uh, fondul de fidu- fiduciar pentru Africa uh, este și el în proporție importantă. 113 milioane sunt uh, de asemenea alocate pentru țările din Africa. În 2016 s-au uh, oferit ajutoare bugetare și de 44 milioane de euro și um, măsurile de ajutorare au, s-au uh, ridicat la 109 milioane, cu 65, 56 de milioane plătite deja. Plă, plățile către proiectele uh, multilaterale au fost în valoare de 914 milioane de euro și în total în anul 2016 au fost finanțate 106 proiecte în um, valoare de 1,58 de miliarde de euro și, uh, de asemenea, 95 de milioane de euro au fost uh, alocate ferm și 175 de milioane au fost alocate pentru combaterea fluxurilor de migrație și uh, migrației ilegale prin intermediul uh, fondului fiduciar. Raportul uh, începe cu uh, declarația de asigurare, care este un punct foarte important și vreau să spun încă de la început că declarația de asigurare este, din punct de vedere al Curții de Conturi, o, chestiune deja rezolvată. Obiectivul de 25% pentru prefinanțare a fost chiar depășit, obiectivul cu 28%, iar um, o au fost, uh, de asemenea, scăzute uh, anumite um, probleme care fusese constatate înainte, iar 15,5% din DEFCO um, s-a, a, fost, uh, a fost așadar procentul realizat, 15 fiind obiectivul stabilit. Din păcate însă programele nu au întotdeauna un um, um, efect scontat și efectul scontat, însă Curtea de Conturi spune că declarația uh, Uh, că declarația de asigurare este dată pentru acest uh, fond. În același timp au fost considerate și ca fiind uh, conforme toate operațiunile din acest program. Cheltuielile din 2016, cheltuielile în pierdere au, fost, au scăzut cu la 3,3%, ceea ce este o îmbunătățire față de anul trecut. Apoi, eficiența cadrului de control, de asemenea și aici avem un marjă de eroare care a ajuns la 1,7% în 2016, care este pentru prima dată sub pragul uh, de, 2, uh, de 2%. 14 milioane au, fost, au revenit la buget, iar costurile de control au fost de 280 de milioane de euro sau uh, mai precis 4,26% din plățile totale ale DigiDefco. Fondul, uh, controlul fugeta, fondului fiduciar a fost uh, punctul 3 și punctul 4 uh, activele auxiliare. Riscul legat de corupție trebuie de asemenea redus și pentru prima dată acum a introdus și o linie pentru combaterea evaziunii fiscale și a practicilor fiscale agresive, așa cum a convenit Uniunea Europeană cu OECD-ul se va concentra proiectul nostru și pe dependența de ajutorul de dezvoltare care trebuie redusă, deci reducerea acestei dependențe din partea statelor respective. O îmbunătățire a colaborării cu organizațiile internaționale sunt de asemenea un obiectiv. Aici uh, se țintește la anumite finanțări mixte, adiționalitate, dar și bănci multilaterale de dezvoltare trebuie să contribuie și ele pentru ca finanțarea de sector să poată să garanteze punerea în aplicare a obiectivelor până de durabilitate până în 2030. Reacția la prioritățile globale, vrem și despre aceasta să vorbim, s-au schimbat provocările globale și am putut să adaptăm mijloacele la aceste schimbări. Trebuie să ne concentrăm mai ales asupra proiectele care sunt ecologice și pe um, respectarea acordului de la Paris un nou parteneriat ACP. Spuneam de la început că este nevoie să găsim un nou acord pentru că expiră acordul de la Cotonou. Agenda 2030 trebuie implicată de asemenea în noul acord și propunerea pentru o nouă politică de dezvoltare trebuie de asemenea să fie considerată. Propunerea Parlamentului a fost ca Fondul European de Dezvoltare să fie inclus în um, bugetul general și cred că toate aceste puncte, cel puțin eu ca raportoare, pot fi considerate ca acceptabile, iar descărcarea pentru Fondul European de Dezvoltare pentru 2016 poate fi acordată, după părerea mea. Avem un calendar aferent foarte ambițios, amendamentele trebuie să fie predate până la 1 martie, și în 19 uh, martie trebuie să votăm în Comisia Cont, iar în aprilie se va vota la plenară. Aș dori să mulțumesc în acest context și colaboratorilor de la secretariat și colaboratorilor noștri pentru că ne-au ajutat foarte mult în atingerea acestor obiective și în pregătirea acestui proiect de raport și sper să avem o colaborare foarte corectă și pe viitor în procesul de votare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Barbara! Iar acum vreau să dau cuvântul raportorilor din umbră, în primul rând din partea PP, domnul Jdehovski. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Mulțumesc foarte mult pentru tot efortul depus și în curții de conturi. Aș dori să vă spun că este pentru prima dată că pot fi de acord cu un raport din partea ENF-ului am doar câteva probleme punctuale cu anumite propoziții din raport pe care aș dori să le schimb, dar în general nu avem nicio problemă cu felul în care a fost redactat raportul. Este foarte bine redactat. Mai sunt câteva puncte însă pe care vreau să le menționez. Aș vrea să subliniez în primul rând nevoia de o transparență sporită și uh, o evitare a cooperării cu paradisurile fiscale, o transparență și responsabilitate mai bună în uh, procesul de cheltuieli și altceva ce aș dori să subliniez este nevoia de a ne implica în microfinanțări pentru a atrage investitori din sectoarele private și de a ne concentra pe sursele și resursele locale. Voi cere comisiei să se implice în proiectele sustenabile care vor avea un impact asupra schimbărilor economice și sociale care vor duce la o reducere a efectului migrației și a migrației în general, care este un subiect de interes pentru noi. Din perspectiva mea, raportul este foarte bine redactat și vreau să felicit raportoarea pentru cum a lucrat. Mulțumesc. Thank you very much. I am looking if I have other members. Mulțumesc foarte mult, Aș vrea să văd dacă mai dorește cineva să intervină. Vă amintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 1 martie. Cum a spus doamna, doamna Capel, pe 19 martie se adoptă la Comisia Cond. Dacă nu mai sunt alte uh, chestiuni, îi voi da cuvântul Barbarei dacă îl dorește pentru a reacționa la ce a spus domnul Cehovski. Sigur, uh, vreau să am și eu o reacție. Mulțumesc foarte mult. Uh, împreună cu echipa și cu secretariatul am făcut într-adevăr un proiect de raport foarte bun. Desigur că voi ține cont de toate amendamentele. E adevărat, așa cum ai spus, microfinanțarea uh, e un aspect foarte important, uh, transparența și condiționalitatea la fel. Și uh, vom ține cont de aceste lucruri și sper să avem un rezultat bun. Mulțumesc foarte mult pentru că lucrăm atât de eficient. Deja putem trece la al doilea punct de pe ordinea de zi. Avem acum o listă foarte lungă a agențiilor. Vom începe analiza proiectului de uh, raport privind agențiile, vreau să vă adresez scuzele lui Indrek Tarant, care nu poate fi alături noi astăzi, însă îl avem pe domnul Stas de față. Voi da imediat cuvântul. Vegas, ik, moet me, ik, ik verbaas me werkelijk over... Eh, Mulțumesc um, foarte mult, doamnă președinte. Mă surprinde lipsa deputaților din sală astăzi. Nu știu uh, dacă acest lucru se datorează faptului că este o după amiază de luni, dar, uh, în general, uh, Comisia de Control ar trebui să fie mm, sala plină la reuniunea noastră. Mâine vom uh, discuta aprobarea descărcării de gestiune pentru agenții, un subiect destul de important. În fine, e luni după amiază, să spunem că asta este. Vom începe cu EFSA. Având în vedere rolul meu în alte comisii uh, parlamentare, eu uh, am vorbit despre publicarea documentelor uh, relevante. Trebuie să examinăm aprobarea descărcării de gestiune pentru agenții, însă ne aflăm în fața chestiunii foarte deranjante a lipsei de prezență în această după-amiază. Totuși, mă voi referi la EFSA și cei care se ocupă de acest subiect mă vor înțelege. Ei bine, eu am încercat să-mi fac treaba cu seriozitate, în sensul că am început în iulie anul trecut, după sesiunea de la Strasburg, să lucrez la acest raport. Am zburat de la Strasburg la Bologna, am fost de acolo la Parma, unde se află sediul EFSA și unde a avut loc reuniunea tuturor directorilor și a delegaților tuturor agențiilor. Un moment foarte important uh, care mi-a oferit ocazia de a-i cunoaște pe toți și de a stabili liniile directoare pentru uh, a vedea cum abordez problema descărcării de gestiune. A fost o reuniune foarte plăcută și foarte constructivă. A fost extrem de utilă de asemenea, în sensul că existau 35 uh, de agenții uh, reprezentate, am analizat problemele generale cu care se confruntau acestea și eu, uh, în calitate de raportor, vreau să subliniez tuturor persoanelor care lucrează în agenții, că trebuie să le mulțumim tuturor pentru munca foarte importantă pe care o fac pentru Uniunea Europeană, fiecare în domeniul său. Una dintre problemele cele mai importante pe care le-am putut depista a fost faptul că în legăturile agențiilor cu uh, lumea din afară și cu Parlamentul European, este clar că este necesară o coordonare foarte bună între agenții. Prin urmare, agențiile și-au creat o rețea proprie. După cum spuneam, e foarte importantă coordonarea între agenții. Însă, agențiile doresc să primească și uh, ajutorul celor două instituții care uh, aprobă bugetul, adică Consiliul de Ministri și Parlamentul. Pentru că aprobarea se face ca rezultat uh, al rapoartelor anuale și agențiile mari, precum Agenția pentru Medicamente și EFSA, uh, este ușor să se aloce o persoană care se ocupe de acest lucru, însă pentru agențiile mai mici nu alocă nimeni personal pentru a stabili legătura cu acestea în iulie am realizat că trebuie să dezbatem cum trebuie să se facă coordonarea cu EFSA. Parlamentul și-a a făcut o promisiune agențiilor la ultima descărcare de gestiune. Le-am spus că vom avea un, vom crea un post uh, pentru uh, asigurarea coordonării cu agențiile. Parlamentul a luat inițiativa, însă în relația cu Consiliul au întâmpinat probleme. De aceea cred că trebuie ca anul acesta să le garantăm agențiilor acest post de coordonator permanent. Trebuie să încercăm să convingem Consiliul de importanța uh, păstrării acestei promisiuni, respectării ei. Am continuat uh, cu aceeași abordare ca anul trecut. Am considerat important să vedem uh, ce s-a uh, ca urmare a ultimei aprobări a descărcării de gestiune, care erau așteptările noastre și cum au fost ele întâmpinate de agenții. Am realizat un fel de chestionar și în toate rapoartele pe care le uh, prezint, eu vă pre prezint mai întâi situația. E important ca agențiile să-și facă treaba cu seriozitate, să înțeleagă, să înțelegem uh, care este evoluția în uh, cadrul agențiilor. Anul trecut, în rapoartele mele, în legătură cu cel de instituții, am mai introdus un aspect. Am spus atunci că, din punct de vedere bugetar, poate că ar fi necesar să privim mm, problema și din punct de vedere politic. Trebuie să vedem cum văd agențiile conceptul de performance-based budgeting, de stabilire a bugetului în funcție de performanțe. O altă chestiune importantă pe care s-au concentrat și alți raportori înaintea, înaintea mea a fost să clarificăm um, cu agențiile necesitatea respectării transparenței, deschiderii acestora, rezolvării conflictelor de interese. În toate aceste domenii există reguli interne. Am vrut să știm dacă în agenții s-au întâmpinat probleme cu aceste chestiuni, dacă sunt lucruri care nu funcționează bine. Și în raportul, rapoartele referitoare la fiecare agenție am menționat și acest lucru. Comisia noastră de control bugetar acordă de fiecare dată tot mai multă atenție personalului și de aceea am încercat să văd în ce măsură conducerea agențiilor încearcă să asigure echilibrul um, de condiții între femei și bărbați. Din păcate, continuă situația în care sunt mult mai mulți bărbați în uh, poziții de conducere decât femei. Acestea sunt, din păcate, în continuare relațiile de putere în cadrul agențiilor. Într-una din agenții am observat că bărbații reprezentau o minoritate, doar o treime, dar dar un sfert, dar în fine, acesta este un, o excepție. Mi s-a mai părut uh, important următorul aspect. Îmbunătățirea activității agenției pe termen lung. Ce fel de activități sunt avute în vedere mai precis pentru asigurarea bunăstării personalului? Team building-uri, asigurarea un, creării unui spirit de echipă, bună conviețuire între angajați. Ce măsuri agențiile pentru a evita absenteismul din uh, motive medicale? am analizat și care este nivelul de bunăstare al personalului fiecarei agenții. O altă chestiune importantă despre care am vorbit și în iulie anul trecut este coeficientul de corecție, o problemă pe care ne-au adus-o în discuție chiar agențiile. Acesta ce este? Este o regulă uh, care spune că salariile sunt recalculate în funcție de nivelul de viață, mm, um, nivelul de trai al statului în care agenția respectivă își uh, are sediul. Acest lucru face să nu fie interesant uh, pentru oameni să meargă să lucreze pentru anumite agenții care sunt uh, care și-au sediul în Europa de Est. Este posibil ca în aceste state um, salariile să fie mult mai mici pentru că nivelul de trai este mai scăzut. În anumite agenții este urgent, este uh, necesar să se ia măsuri urgent. Vă dau exemplul Frontex, care are sediul la Varșovia. Acolo este foarte greu să atragi um, oameni, să atragi candidați care sunt interesați să lucreze acolo. Aceasta este una dintre chestiunile pe, la care mă refer în raportul meu. Există de asemenea și uh, chestiunea legată de impactul Brexitului asupra anumitor agenții. Avem agenții care își au uh, sediul în Regatul Unit, Agenția Europeană pentru Medicamente și Autoritatea Bancară Europeană. Dar sunt și alte agenții care au filiale în uh, Regatul Unit de exemplu proiectul Galileo. În uh, dezbaterea politică ce se poartă pe tema sediului, în ceea ce privește sediile celor două agenții, Autoritatea Bancară Europeană și Agenția pentru Medicamente, coeficientul de corecție a jucat un rol important în cazul uh, Agenției pentru Medicamente. Se pare că 90% din personal nu ar fi uh, de acord cu schimbarea sediului agenției acolo unde s-a propus din cauza problemelor de flexibilitate, din cauza um, faptului că relațiile lor uh, personale sunt afectate um, în mod negativ um, partenerii de viață ai acestor persoane ar trebui să se mute din Regatul Unit în, alte, în altă parte. Salariile de asemenea ar fi afectate în mod negativ, deci 90% din personalul Agenției pentru Medicamente nu ar fi interesat să se mute în altă parte. S-a de, decis asupra sediilor uh, la Paris și la Amsterdam, dar uh, au existat uh, candidați, orașe candidate și din țări din Europa de Est. Și uh, aceste orașe în continuare nu uh, au ocazia să-și vadă sedii, să, să primească agenții europene. Acum aș dori să mă mai refer la câteva agenții individuale. EASO este uh, o agenție importantă care um, este biroul de uh, sprijin pentru azil. Am avut o reuniune cu uh, ușile închise și m-am referit în proiectul meu de raport la aliatele 5 și 6 despre ce au um, invocat acolo colegii mei. Ei bine, există o înderulare, o anchetă OLAF la EAZO. Se spune, există surse care spun că, se, că investigația este pe teme foarte serioase. Domnul Caldera, este șeful uh, EAZO, spune că tema nu este chiar atât de importantă, însă eu ca raportor uh, am destul de multe semne de întrebare Cred că în calitate de comisie de control bugetar, știind că există în derulare o investigație pe care a deschis-o Olaf, putem să aprobăm descărcarea de gestiune? Se pare că există deficiențe importante la nivel bugetar în această agenție și cred că Parlamentul, prin uh, comisia noastră, trebuie să fie foarte precaut. Eu uh, am uh, menținut contacte directe cu cei care sunt implicați în această anchetă și se pare că în această vară se va încheia investigația respectivă. Dacă amânăm așadar aprobarea descărcării de gestiune, înseamnă că în septembrie vom redeschide discuțiile și trebuie să le încheiem în plenul din octombrie și cred că putem spune că dacă facem așa, avem și rezultatul anchetei. Gevoelige materie is, ik wens zeer... Știm că uh, dosarul este unul sensibil și vreau să spun foarte pe șlau în câteva din paragrafele mm, rapoartelor mele, mai ales în alineatul 27, am rezumat uh, că EASA este o agenție care prestează mm, o muncă extraordinară. Am avut consultări și cu colegii din grupul meu, din Comisia Libe, cu colegii din alte grupuri și Libe, cum este Comisia să zicem, specializată pe această situație, um, este o comisie care apreciază foarte mult activitatea depusă de EASO. Am spus-o și în alineatul 27 al raportului meu. Adică rolul activ al EASO uh, în ceea ce privește implementarea politicii europene de comun de azil în speță, în Grecia, în Italia, uh, deci, este o activitate extrem de apreciată în teren. Această agenție uh, participă și la relocarea uh, persoanelor care au primit statul de protecție internațională. Ea se reacționează de asemenea uh, foarte rapid în ce privește modificările apărute în dreptul comunitar de azil. Deci, apreciem activitatea, dar uh, o spun pentru ca să fie foarte clar că uh, amânarea acestui vot și a descărcării de gestiune nu are legătură cu activitatea extraordinară a uh, persoanelor angajate de ASO, pentru că activitatea aso este extrem de apreciată și în Italia și în Grecia. Deci are legătură doar cu această anchetă. Da? Nu trebuie să arătăm așadar cu degetul EASO ci această, această amânare are legătură doar cu incertitudinea care planează asupra agenției din cauza anchetei OLAF. Da? Deci trecem mai departe la agențiile care sunt, își au sediul în țări în care se aplică coeficientul de corecție. Atât la Frontex cât și la EASO cât și la ETC, la BEREC și la EULISA, am inclus în rapoartele, în dosarele de specialitate, câte o teză în care rugăm Comisia să reflecteze la posibilitatea revizuirii sistemului de lucru acestor agenții. În ce privește EMA și Agenția Europeană Bancară, am insistat asupra faptului că uh, mutarea la Paris, respectiv la Amsterdam, trebuie să aibă loc în condiții optime. La EMA, Agenția Europeană a Medicamentului, s-a uh, conturat o situație arătată și într-un uh, dosar anterior, anume că contractul de închiriere al sediului din Londra Uh, este cu o durată până în 2030, deci practic ar trebui să plătim chirie până în 2030 pe acel contract. Eu cred că trebuie să verificăm această situație și trebuie să găsim o soluție cu proprietarul acelui sediu pentru a ne asigura că uh, din uh, punct de vedere financiar nu vom avea probleme de justificare în fața contribuabilului european pentru această situație. Acum, în locul lui Indrek Tarand, uh, câteva cuvinte despre EFSA. Uh, n-am citit raportul său, uh, am văzut însă că Indrek a avut o atitudine cât se poate constructivă, a abordat foarte concret problema descărcării de gestiune, um, a acordat atenție importantă priorităților EFSA, cum ar fi transparența, dar și altele. Uh, arată foarte clar unde au fost realizate uh, progrese, arată și unde mai încape loc de îmbunătățiri. Dacă colegii vor să ia cuvântul și să reacționeze la dosarul lui Indrec, o să notez eu uh, observațiile lor pentru Indrec. Eu în continuare susțin că colegul meu a făcut treabă bună. Știu că acum două săptămâni, de pildă, a călătorit la Parma pentru a avea uh, contacte directe cu domnul Earl, care conduce acea agenție de acolo și știu că întâlnirea de acolo a fost una cât se poate constructivă. Bun, cam atât din partea mea și astea sunt cele mai importante uh, elemente ale lucrărilor pe care le-am desfășurat în ultimele luni. Mulțumesc, doamna președinte. Dam cuvântul raportului de umbră, domnul Servama mai întâi. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-l felicit pe colegul uh, Stas pentru munca depusă. A făcut o treabă profesionistă, într-o, a procedat într-o manieră foarte profesionistă și în majoritatea uh, chestiunilor suntem de acord în ce privește activitatea agențiilor. Uh, evident că raportul se bazează și pe remarcile și recomandările Curții de Conturi. Susținem propunerea raportorului de a amâna descărcarea de gestiune pentru agenția EASO. Sperăm ca rezultatul anchetei uh, OLAF să devină disponibil la sfârșitul verii. Știu că uh, poate părea uh, oarecum plictisitor să te referi la fiecare din eh, rezultatele fiecare agenții. Credem că eh, indicatorii pentru eh, comunicarea dintre agenții au fost bine, bine gândiți și că acum lucrurile merg ceva mai eficient nu e neapărat legat de descărcat de gestiune 2016, dar mulți dintre noi au uh, și-au exprimat dorința ca această procedură să fie puțin accelerată. Și să ajutăm astfel agențiile uh, uh, mai bine să existe o veritabilă rețea acestor agenții, o rețea funcțională. Uh, astfel încât și activitatea noastră de, de control și de monitorizare să poată fi demarată mai precoce. Cred că am putea pune mai mult uh, accentul pe rolul rețelei uh, agențiilor uh, și în pregătirea noului CFM, cred că uh, trebuie arătat foarte clar că această rețea a agențiilor trebuie să coopereze mai strâns cu Comisia. Rol, rolurile agențiilor trebuie mai bine definite în uh, discuțiile cu Consiliul uh, vis-a-vis -vis de uh, impactul Brexitului și pentru a reduce la un minim acest impact. Suntem de acord cu raportul că în ce privește uh, serviciile partajate și achizițiile publice, agențiile au făcut progrese. Evident, mai sunt multe lucruri și de făcut și pe viitor. Și uh, va, în continuare este necesară o coordonare mai bună din partea rețelei. Trebuie să solicităm agențiilor să implementeze pe viitor cu și mai multă strictețe um, activitatea bugetară și finanțare bazată pe performanță. În ce privește reportările de la un an la altul, asta este o situație care apare anual uh, și care este o problemă comună. Am dori ca abordarea să fie uh, cât se poate de echilibrată. Raportorul dă semne că vrea ca acest uh, aspect să fie reprezentat în mod echilibrat, uh, solicita o planificare mai clară a operațiunilor multianuale, de pildă. Iar noi ar trebui să susținem uh, în fața Comisiei posibilitatea de a uh, exista alocări diferențiate în funcție de fazele de lucru și de desfășurare ale acestor programe. În ce privește coeficienții de corecție, înțelegem aici temerile agențiilor și, într-o anumită măsură, ă, suntem de acord cu măsurile care au fost propuse pentru a fi luate în vederea reducerii acestor uh, riscuri. Credem în același timp că coeficientul de corecție ar putea fi calculat astfel încât uh, să să devină interesant să devină interesant și pentru candidați de, pentru sedii de agenții din țări să zicem, cu o situație materială mai bună. În același timp, uh, venitul, venitul absolut uh, nu este atât de important cât puterea de cumpărare, deci trebuie și aici făcută o ponderare a coeficienților. În ce privește reducerea uh, personalului, la nivel interinstituțional, susținem opinia raportul, raportorului că, într-adevăr, nu a fost simplă introducerea acestei cerințe individuale și că provocarea, uh, provocările și sarcinile acestor agenții uh, decentralizate sunt atât de diferite încât uh, trebuie să ținem cont de, de problema reducerii de personal de la caz la caz. În ultimii ani, și materialul personal s-au schimbat multe, iar în ce privește comunicarea și vizibilitatea agențiilor în opinia publică, de asemenea, susținem constatările raportorului care notează îmbunătățirile care au avut loc în ultimii ani. Și suntem în fine de acord cu raportorul că anume povara financiară cauzată de uh, sistemul de audit este enormă pentru agenții, deci pe viitor trebuie ca uh, competențele să fie mai clar stabilite pentru curte și uh, controlele să fie uh, mai, uh, mai suple. Îmi pare foarte rău că nu pot să găsesc uh, aspecte chiar negative în acest raport, deci trebuie să mă limitez aici și vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Uh, îmi place că această săptămână începe cu multe complimente. Poate că am uitat uh, să spun la început, dar vreau să fie clar înregistrat în uh, procesul nostru verbal. Uh, Ceea ce am, facem acum este principala activitate, practic cel mai, cea mai importantă activitate um, a noastră, a Comisiei de Control uh, Bugetar. Și faptul că avem o prezență de 20% mă îngrijorează un pic. Ar trebui să avem mai mult. Mulțumesc. Da, mulțumesc o observație foarte bună și acum domnul Nejmi Ali pentru ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să i să felicit și eu pe colegii Stas și Tarand pentru rapoartele lor foarte cuprinzătoare și detaliate în același timp pe tema agențiilor. Este într-adevăr un spectru foarte larg de chestiuni care au fost analizate. Raportul orizontal care analizează performanțele eh, financiare eh, și elementele de control are și el meritul său, dar în privința acesta din, ur- din urmă raport, am eh, câteva observații vis-a-vis -vis de propunerile raportorului. Evident că în 2016 noul format de raportare este unul bun, pentru că analizează performanțe dar pentru că și uh, are, are și uh, capitole generice, cum ar fi aspectele financiare, cooperarea cu alte instituții, agenții și includerea uh, unor principii cum ar fi eficiența economică. Planificările anuale și multianuale vor arăta foarte bine care a fost structura activității depuse în 2016 agențiile Uh, au peste 10.300 de angajați și un buget de 3,4 miliarde de euro. Deci uh, uh, indicatori care pe lângă influența în economia europeană arată cât de vitale sunt aceste agenții pentru Europa. Eu aș propune unele adăugiri, de pildă cercetare, dezvoltare, Uh, progres social și alți câțiva indicatori. În 2016 am constatat uh, o creștere atât a bugetului cât și a numărului de personal. Asta pentru că agențiile au fost uh, înzestrate cu noi competențe și atribuții. În ce privește numărul agențiilor, există o observație generală. În tabelul din anexa 1 a auditului ECAS, pentru anul financiar 2016 sunt uh, prezentate 41 de structuri, din care 32 sunt agenții descentralizate, 6 sunt agenții executive și 3 de alt fel. Iar uh, cifrele uh, din raportul orizontal vorbesc despre toate aceste 41 de agenții, cât că noi trebuia să ne concentrăm doar asupra celor 32 de agenții descentralizate. Deci trebuie îmbunătățită metoda de analiză aici. În ce privește managementul bugetar și financiar, există foarte multe reportări care afectează activitatea agențiilor. Asta se datorează și uh, uh, activităților multianuale ale agențiilor, deci este și un lucru inevitabil. Totuși, aceste reportări Eh, trebuie notat, nu sunt consecința unei implementări defectuoase, ci ar trebui, eh, ar trebui comunicate curții de conturi într-o formă eh, mai clară. Apoi, în ce privește erorile, fiecare agenție are un potențial de erori, dar există agenții care datorită unor situații extraordinare, au acumulat uh, multe uh, reportari de neregularități. De ce? Pentru că, de pildă, în ultimii ani uh, și în anul pe care îl discutăm, au apărut multe amenințări la ordinea securitatea Uniunii Europene. Raportul n-ar trebui prezentat doar în Parlament, ci ar trebui să fie adoptat în mod formal ar trebui ca raportul să includă și uh, activită- rezultatele activităților de prevenire a corupției și a fraudei în aceste agenții. Și noi susținem uh, amânarea descărcării pentru EASO, dar totuși ar trebui să existe un termen limită până la care ar trebui să știm că vom primi o, rezultatul anchetei OLAF. După cum a spus și domnul Saverma, Uh, uh, ar trebui ca cel târziu la, sfârșitul, la începutul lui septembrie, la sfârșitul verii, să avem acest uh, raport disponibil, pentru că așa ne rămâne timp să îl discutăm, să-l adoptăm în septembrie și să-l adoptăm final în octombrie. Mulțumesc! Un ultimul rapor, raportor din umbră, doamna Barbara Capro, și apoi trecem mai departe. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să felicit pe raportor pentru competența sa de specialitate, pentru expertiza pe care a introdus-o în acest raport și pot confirma că sunt în mare parte de acord cu ceea ce a scris. Mi se pare foarte bună și amânarea descărcării Vreau să subliniez că este important ca să avem calendare concrete pentru ca să nu se tărăgăneze lucrurile la infinit și să putem uh, până la urmă evalua și Biroul European de Sprijin pentru Azil. Aș dori să atrag atenția asupra rețelei agențiilor pentru că mi se pare un lucru important. Vedem în activitatea noastră zilnică cât este de importantă colaborarea interinstituțională și ce sinergii putem uh, avea. Cred ca și pe viitor să putem uh, măsura activitatea agențiilor și să le încurajăm de asemenea să colaboreze. Mi se pare foarte important. Siguranța datelor, uh, cibersecuritatea sunt chestiuni esențiale. Avem trei agenții, BEREC, EASA și ENISA, care se ocupă deci de protecția datelor și eu zic că ar trebui să facem presiuni pentru ca astfel de rețele să funcționeze cât mai bine cu um, mijloacele financiare pe care le avem la buget și eu cred că și așa vom putea obține cel mai bun rezultat posibil dacă există totuși o um, colaborare în rețea. Eu zic că putem, printr-o colaborare interinstituțională, combinată cu o rețea foarte bună, să introducem, de exemplu, un criteriu de măsurare, astfel încât să se poată măsura colaborarea. Brexitul este o temă enormă. Eu personal mă ocup, de exemplu, de rapo- ca raportor din umbră de raportul EBA. Știm că este un subiect de mare și de important pentru că avem un contract de închiriere până în 2030 la Londra pentru EBA și deci va trebui ca responsabilii să ia decizii importante. Iar în uh, mass media se va raporta despre ceea ce se va întâmpla în legătură cu chiria. E important deci la agenții să ne gândim pe viitor atunci când semnăm contracte de închiriere dacă nu ar trebui să avem clauze sau să stabilim mai întâi un termen limită, maxim, deci să fim mai flexibili cumva la următoarele contracte pe care le încheiem decât a fost cazul la Autoritatea Bancară Europeană. Eu zic că putem să învățăm din exemplul acesta și să facem propuneri de îmbunătățire pentru activitățile noastre viitoare. Mulțumesc! Tomaș Dehovski dorește să ia cuvântul acum? Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să vă spun că o descărcare față de agenții este aproape ca un doctorat pe care trebuie să-l faci aici. Așa a spus și domnul Sarvama, sunt de acord că prezența tuturor deputaților din comisie trebuie să fie un lucru de la sine înțeles. Iar uh, toți ar trebui să se angajeze în discuție, că e o discuție foarte importantă. Eu am fost patru ani în Parlament, doi dintre care am fost raportor din umbră pentru agenții și pot să vă spun că multe subiecte care sunt menționate aici s-au modificat ca perspectivă pentru că noi am fost critici. Când un raportor din umbră nu este critic față de agenții și când spune că agențiile sunt perfecte, atunci nimic nu o să se schimbe și o să ne consolăm reciproc mai degrabă. Știu că nu ține de subiectul descărcare, dar eu zic că ar trebui să criticăm Comisia Europeană pentru uh, disproporționalitatea și inegalitatea cu care acționează. Eu am vizitat uh, agenții europene de când sunt aici prezent în Parlament și majoritatea lor sunt în vest. Bulgaria, România, Croația, Slovacia nu au agenții. Avem 40 de agenții și 28 de țări. De ce nu avem în aceste țări nicio agenție? De ce nu ne gândim la o modificare a sediilor uh, acestor agenții. Nu e vorba numai de prezența lor și de sediul ca atare, ci este vorba aici de transparența Uniunii Europene până la urmă. Și aici se mai leagă și alt subiect. Dacă când vizitez agențiile, dacă se găsește un panou um, e bine să găsim, de exemplu, unde este sediul agenției. E un fel de joc de așa și pisica mergem să vizităm agențiile, se vede pe rețelele sociale că ele funcționează. Unii, de exemplu Europolul sau alte agenții, transmit pe Twitter tot felul de informații, dar alte agenții sunt cam invizibile, nu prea se știe ce fac. Ei uh, cresc, de exemplu, numărul tweeturilor doar când vine descărcarea. De ce nu se întâmplă așa tot anul? De ce trebuie tot timpul noi să venim să întrebăm care e situația? Eu zic că merită să subliniem eu am vizitat anul acesta Eurofondul. Vreau să știu dacă știți cumva care este sediul Eurofond. Un palat mic în mijlocul unui parc în Irlanda, nu prea departe de Dublin. Dar când s-a investit ultima dată? Ați fost acolo să vedeți? Pentru că va costa extrem de mulți bani. De ce nu investim în uh, în această, acest sediu? De ce nu se investește și în Salonic, de exemplu? De ce lăsăm clădirile să se distrugă, să intre în paragină? Pentru că așa arată sediul acum. E un subiect despre care am mai avut ocazia să discutăm. Starea clădirilor. De ce nu avem o chirie pe această clădire? Iar în legătură cu transparența la EASA, în legătură cu ce a spus domnul Sarvama, de fapt, am ajuns să dăm de altă problemă. De ce când uh, avem misiuni, nu putem să angajăm oameni direct, trebuie să trecem prin agenții. Comisia trebuie să ne spună ceva. Am mai vorbit și despre gestiune, aici avem o problemă reală. Comisia trebuie să fie obligată ca gestiunea clădirilor la agenții să fie îmbunătățită. Putem să ne certăm pe faptul dacă chirile sunt scumpe sau nu, dar întotdeauna depinde de agenție, de multe ori spațiile nu sunt potrivite sau nu sunt suficiente. În legătură cu activitatea agențiilor acum. Peștele de la cap se împute și când nu suntem în stare să comunicăm bine despre activitatea agențiilor, n-ar trebui să ne mai mirăm că avem euroscepticism în Europa. Să nu ne mai mirăm că Uniunea Europeană nu e înțeleasă de oameni colaborarea cu statele membre e foarte importantă, dar cred că concret e importantă și mă bucur, Bart, că ai menționat așa ceva în statul membru, în raportul tău despre statele membre. Polonia, Grecia sunt uh, exemple foarte bune, dar și Franța, de exemplu. Colaborarea cu statele acestea e câteodată extrem de complicată, iar uh, chestiuni banale, precum uh, stabilirea sediului și funcționarea unei grădinițe europene devine o mare problemă. Infrastructura de multe ori nu e la nivelul care trebuie și ne lovim de foarte multe probleme. Și apoi uh, câteva cuvinte și despre rețeaua agențiilor. Eu zic că rețeaua agențiilor este o vitrină și ceea ce se vede și cel mai puțin este colaborarea. Eu cred că se vede un progres. Acum trei ani și jumătate, când mi-amintesc cum arăta rețeaua agențiilor și cum arată acum, deja avem un mare progres. Datorită rețelei de agenții, sunt uh, introduse noi servicii, persoane sunt angajate. Eu vreau să vă spun că merită apreciere directorii care au făcut ceva pentru ca să funcționeze agențiile, directorii care au fost um, puși în fruntea agențiilor au făcut foarte multe. Îmi cer scuze că am vorbit așa de mult, cam atât despre tema lor, agențiilor. Am avut timp uh, pentru că am uh, economisit timpul uh, la punctul anterior. Avem foarte multe agenții, deci trebuie într-adevăr să discutăm despre ele. Mulțumesc foarte mult! Mai avem un ultim raportor din umbră, Denis de Jong. Vă rog! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna președinte. Aș vrea să elimin câteva dubii pe care le-a menționat domnul Tehovski. Sigur că agențiile sunt importante și sunt uh, foarte um, sunt elemente importante în activitatea europeană în general și poate că fiecare poate să arate cât de importante sunt prin uh, exemple clare. Am dat destul de multe exemple și în comisia noastră însă eu cred că totuși uh, timpul pe care l-am alocat pentru anumite agenții este deja uh, este stabilit așa cu anumite motive, deci eu nu cred că trebuie să mai uh, ne extindem în plus decât e cazul. Oricum nu înseamnă că agențiile nu sunt importante, după cum ziceam. Am citit raportul lui Bart Stas, dar am câteva întrebări pe care vreau să îi le pun. Mai multe întrebări decât anii trecuți, trebuie să recunosc. La început, am constatat că, pe de-o parte, și înțeleg aceasta foarte bine, EASO, Biroul de Sprijin pentru Azil, în momentul de față nu poate să primească descărcarea din cauza problemelor pe care le are în gestiune, să vedem cum se rezolvă problema pe viitor. Dacă însă ne uităm la celelalte rapoarte pe agenții, vreau să subliniez că există și Agenția Europeană pentru Inovare și Tehnologie și că aici citim, de exemplu, că raportorul are îngrijorări că recomandarea curții din 2014 și 2015 nu a fost încă implementată, nu s-au luat măsurile de corecție necesare. Iar în alt raport, mai găsim și altceva. Uh, se vorbește despre nereguli și mă întreb unde trebuie trasă linia. Unde se acordă descărcarea și unde nu se acordă? Pentru că nu se pune în aplicare măsurile de corectură sau de ce nu dăm uh, descărcarea? Eu zic că dacă nu se pun în aplicare recomandările de corecție, nu trebuie acordată. Altceva, acum, vizibilitatea agențiilor. Filosofia generală este că agențiile trebuie să fie vizibile în statele membre. Dacă însă întrebăm Olanda unde are sediu Eurojustul și probabil că unii dintre olandezi știu unde în Olanda avem Eurojustul și dacă toată lumea știe, nu înseamnă neapărat că este uh, vizibil așa cum trebuie. Dumneavoastră Vă gândiți, probabil, câți oameni uh, din Malta știu unde sunt agențiile care nu au sediu în Malta? E o problemă, deci, care nu ține numai de o țară anume, e o problemă de structură pe care vreau să o menționez aici. Și la grupul de lucru o să avem ocazia să mai vorbim despre problema pe care am constatat-o. Dacă e vorba de EFSA, de exemplu, de certificate pentru noi alimente, dacă e vorba de chimicale care sunt aprobate prin Agenția pentru uh, Produse Chimice. Pentru foarte mulți oameni e foarte important ce face această agenție în viața de zi cu zi și e uh, păcat că mulți nu știu că agenția din Helsinki aprobă produsele acestea. E o mare îngrijorare pentru mine că nu există vizibilitate deloc. Există agenții care lucrează pe anumite domenii specifice, altele care au un contact foarte bun cu alte instituții, dar nu putem să-i transmitem cetățeanului Academia de Poliție uh, este la, în Austria și apoi Europolul e la, Den, la Haga. La descărcare, întotdeauna am atras atenția că avem probleme de vizibilitate și o fac din nou acum, cu această ocazie. Trebuie să ne uităm corect ce se întâmplă, nu din partea agențiilor, unde putem să facem recomandări, dar și Consiliul de Ministri trebuie să se ocupe de așa ceva și Comisia. Acum, în legătură cu finanțarea. La finanțare există o tendință pozitivă. Unele agenții um, au uh, o finanțare proprie prin taxele pe care le percep, dar lipsește recomandarea uh, ca uh, taxele să meargă direct către agenții. La fel a fost și problema cu Dieselgate-ul, că taxele nu erau primite direct um, de către branșa respectivă industrială, ci veneau de la buget. Astfel, agențiile au și o susținere mai constantă. Am constatat cu mare îngrijorare și că s-au făcut economii în rândul personalului. Sunt angajați din ce în ce mai multe persoane, angajate persoane externe, care de fapt costă mai mult și până la urmă nu corespund obiectivului de economii. Există procentul de 5% de reducere a posturilor care de fapt nu duce la o adevărată economie. În legătură cu rotația personalului pentru ocuparea tuturor funcțiilor, noi, ca Parlament, trebuie să ne gândim și cum este făcută această relocare între agenții. E un sistem foarte ciudat. E vorba până la urmă de expertiză. O expertiză dintr-o agenție nu poate fi folosită neapărat pentru alta. Deci cum putem rezolva această problemă? Iar apoi, rețeaua agențiilor a fost lăudată de către mai mulți colegi. Cred că avem nevoie de un birou uh, centralizat pentru coordonarea acestei colaborări. În uh, legătură cu competențele rețelei de agenții, aș spune că atunci când se complică lucrurile, se va spune că agențiile sunt independente, sunt autonome. Cum putem să facilităm comunicarea și în Olanda avem judecători care sunt independenți, dar când e vorba de organizarea judiciarului, deci de organizarea tehnică propriu-zisă, avem acorduri printr-o rețea a tribunalelor care după aceea iau decizii care sunt uh, obligatorii. Aș putea să devin mult mai detaliat în expunerea mea, dar nu o să o fac, pentru că nu este cazul, însă mai vreau să fac câteva remarci despre despre mm, celelalte rapoarte, dar nu, nu cred că e momentul nici să fac așa ceva, deci voi uh, face o altă remarcă și anume cea despre Curtea de Conturi. Curtea de Conturi are în uh, istoria sa foarte puține controle la agenții, foarte puține controle proprii. E clar că un control uh, durează foarte mult, iar Curtea de Conturi, dacă ar face așa ceva, ar trebui să investească destul de mult timp. Dar când avem uh, o problemă de imagine de care pot suferi agențiile, poate că ar trebui să ținem cont de impactul acestuia. Și eu voi uh, formula un amendament care să spună exact acest lucru. Și nu în ultimul rând, dar ultima idee, Se vorbește în curând despre CFM din partea reprezentanților guvernelor și vor trebui cu toții să ia o decizie despre cum se folosesc banii mai bine. Agențiile precum Agenția Căilor Ferate, care are două sedii, pentru că Consiliul așa a acceptat, la un moment dat trebuie să fie abordate pentru că nu este în regulă. Și în cadrul CFM-ului Șefii de stat și de guverne trebuie să-și depășească umbra și să încerce să vadă lucrurile dintr-o perspectivă rațională, pentru că nu este vina agențiilor, ci este sentința care a fost dată de către reprezentanții statelor. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, vom reveni și la următorul punct asupra anumitor aspecte, pentru că sunt legate. Deci, pentru a încheia descărcarea de gestiune agențiilor BARD, vreau să spun că este Simon Mordu de la Digi Home alături de noi. El este responsabil uh, pentru EASO, însă nu i s-au adresat întrebări directe. Dacă, în calitate de uh, raportor, doriți să îi dăm cuvântul uh, directorului general adjunct, putem să facem acest lucru. Nu am uh, foarte multe de adăugat. Uh, raportorul a um, gestionat uh, un subiect foarte delicat cu foarte multă atenție. Nu am nimic de adăugat la raportul dumnealui și la recomandările pe care le face. Mulțumesc foarte mult. Atunci aveți cuvântul ca raportor. Mulțumesc foarte mult. Mă voi uh, referi uh, la câteva comentarii ale lui Denis. Și nu numai. La comentariul uh, referitor la investigația pe care o desfășoare Olaf cu privire la situația din EAZO. Sfârșitul verii înseamnă oficial 21 uh, septembrie. Eu mă pot uh, pune în contact cu Olaf, dar nu ține de competența noastră um, să îi presăm și să le impunem să-l prezinte în avans. Știu că Olaf uh, depune eforturi deosebite și că în mod normal putem să ne așteptăm să avem acest raport. Ei știu că trebuie să facem uh, această descărcare de gestiune și uh, că în a treia săptămână din septembrie va trebui să uh, intervenim. Dacă amânăm descărcarea de gestiune, aprobarea descărcării de gestiune în cazul acestei agenții pentru a doua jumătate a lunii septembrie, putem să avem um, pe masă și concluziile anchetei, dar nu cred că noi suntem acum în măsură să le impunem celor de la Olaf să depună raportul, să-l prezinte într-un anumit moment. Eu am um, încredere în directorul actual că își va face datoria de a derula ancheta cu celeritate. heb iets opgeschreven dat ik niet meer kan herlezen, dus dat was te snel. Ik ga naar de punten van Dennis. Nu îmi înțeleg scrisul aici, nu mai deslușesc nimic din ce am scris pe hârtie. Se vede clar un dezechilibru între uh, atenția acordată EASO și uh, celorlalte agenții. Văd că în cazul celorlalte agenții nu au fost foarte multe semne de întrebare. Uh, în uh, alte cazuri, într-adevăr, eu nu propun uh, o amânare. Înțeleg și este un comentariu corect uh, cel care s-a făcut în sensul că trebuie să discutăm subiectul um, cu raportorul din umbră și să vedem care sunt limitele noastre, care este pragul. Eu cred că pragul este raportul OLAF. În restul de cazuri, chiar dacă eu mai am îndoieli și uh, legate de alte agenții, cred că nu trebuie să intervenim. Eu am înțeles că majoria, majoritatea era pregătită să recomande aprobarea gestiunii, descărcării de gestiune. Dar, desigur, dacă doriți, putem să ne reunim cu raportorii din umbră și uh, putem uh, dezbate această temă la nivel intern. Mulțumesc uh, foarte mult, Denis, uh, pentru uh, acest comentariu pe care l-ai făcut. În legătură cu vizibilitatea agențiilor, poate că n-am formulat eu bine lucrurile, poate că ar trebui să spunem altfel. Ceea ce am vrut eu să spun aici când m-am referit la vizibilitatea agențiilor este că pentru persoane, pentru grupuri, pentru organizații este important uh, să fie clar cu ce se ocupă fiecare agenție. Există persoane care se ocupă de politica de azil, aceștia știu foarte bine ce face EASO, ce face bine EASO. Um, de asemenea, cei care lucrează în domeniul securității alimentare cunosc impactul și importanța și uh, Eh, dezbaterile care se poartă în legătură cu activitățile EFSA. Același lucru se întâmplă și cu mm, Agenția Europeană pentru Medicamente. ne am făcut eh, un colocviu pe această temă. Persoanele care lucrează în sectoarele vizate cred că agențiile sunt foarte vizibile. Acum, lucrul în grupuri, în clastere. Frontex și ASO care lucrează cu Europol. Um, sunt uh, mai multe agenții care lucrează pe subiecte asemănătoare și care pot uh, lucra în grupuri, chiar dacă se află într-adevăr în state diferite. E adevărat că așa este, dar nu știu dacă va exista un impact direct, nu știu dacă putem face un amendament uh, asupra acestui punct. În legătură cu um, taxele, aceasta este o dezbatere importantă care cred că trebuie să se poarte și uh, în cadrul celorlalte comisii. Eu sunt uh, și uh, în Comisia pentru Mediu, unde discutăm problemele securității alimentare. Dar sunt de acord întru totul cu ce a spus Denis. Trebuie să facem distinția clară. Când industria plătește o taxă, nu trebuie să existe o legătură directă între suma pe care o plătește industria și uh, destinația uh, dosarelor pe care le discutăm noi. Denis uh, propunea ca finanțarea să fie corectată cu finanțarea care se acordă celorlalte agenții. Cred că ar merita să dezbatem acest punct. O problemă importantă care apare în mai multe rapoarte este cea a economiilor cu personalul reducere cu 5% a personalului de pe statul de plată. Se dorește reglementarea numărului de personal, însă se pare că rezultatul este că se um, contractează foarte mult personal extern. Poate că ar trebui să um, formulăm mai bine și sper să și aștept să veniți cu propuneri uh, clare de text. În ceea ce privește crearea unei rețele care să se ocupe cu coordonarea diferitelor agenții, în raportul uh, orizontal poate că ar fi uh, o idee bună să definim mai bine competențele acestei uh, rețele de agenții. Cred că acest lucru poate fi util, având în vedere dezbaterile ce se vor mai purta pe această temă. Ultima dată Consiliul um, a fost destul de rezervat uh, în această privință. Dezbaterea pe tema bugetară însă a considerat-o justificată. Îmi pare rău, dar nu mai disting notițele. Știu că mai era și un alt uh, comentariu, dar uh, să văd dacă îl înțeleg. Oricum, vreau să vă mulțumesc vreau să mulțumesc mai ales EFSA pentru că se ocupă de coordonare, a, fa- a făcut acest lucru în mod excepțional, excelent și uh, vreau să-i mulțumesc, uh, să mulțumesc aceste agenții pentru coordonare. De asemenea, vreau să le mulțumesc și tuturor celor care m-au ajutat în calitate de raportor. Cecil, care este uh, șef de unitate. El a sosit exact când am început acest exercițiu. A fost primul grup de rapoarte de care uh, Cecilia a trebuit să se ocupe. A muncit enorm, uh, ca un pitbull. Și Rocu uh, și Robert Codina, celelalte două persoane care au fost implicate în acest proces și ei merită mulțumiri li s-a spus, trebuie să respectați termene limite, iată, aceste comentarii n-au ajuns. Ei au fost, să știți, foarte eficienți și ne-au uh, ținut răspunzători, au fost uh, foarte eficienți, foarte organizați și am uh, reușit, datorită lor, datorită ei, să facem totul în termenele pe care ni le-am propus. Vreau să îți mulțumesc foarte mult că m-ai ajutat. Îi mulțumesc și lui Robert și lui Rocu, de asemenea. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Bart. A fost o discuție foarte interesantă. Îți mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul uh, doamnei uh, președinte, vreau să vă spun că cu toții ne-am uh, plâns de această participare foarte scăzută la reuniunea noastră din această luni după amiază. Cred că credem că ar fi trebuit să fim mai mulți de față. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că și în agenție ar trebui să fie un echilibru mai bun de gen. Cel puțin astăzi la, la masă, la prezidiu, echilibrul de gen este perfect. Sunt unde Întotdeauna așa e. Cei buni sunt aici și restul nu mai contează. Mă rog, am fost la un eveniment mediat de, de domnul președinte Tajani și acum uh, revin pe post. Trecem mai departe cu grupul de lucru. Am avut uh, la ultima oară un grup de lucru pe tema agențiilor. Ehm, cred că, din păcate, trebuie să constatăm că e mai bine să nu luăm nicio decizie decât să luăm o decizie pe care nu mai implementăm. Vreau să întreb dacă, să-l întreb pe domnul De Jung eh, dacă de data asta agențiile au un alt destin în nou grup de lucru creat de tine sau nu. Denis, ai cuvântul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 să începem cu recomandările. Le-ați primit deja. Ele au fost incluse în documentele care au fost distribuite înainte de reuniune. E bine să țină cont Comisia de aceste puncte. A fost util să avem uh, această dezbatere de grup, am avut dezbateri interesante și am făcut uh, un pas înainte. Comisia poate face comentarii asupra mai multor puncte, dar uh, oricum putem depista câteva puncte mai delicate, precum efectul reducerii uh, personalului, dar și mandatul grupului de lucru. nu există um, suprapuneri în, între mandatele agențiilor, există um, agenții um, care au totuși mandate uh, asemănătoare și care ar putea să lucreze mai eficient. Atunci Parlamentul trebuie să-și asume inițiativa. Dar adesea se ajunge la compromisuri și anumite state sunt afectate mai mult decât uh, altele și nimeni, de fapt, nu dorește să deschide această cutie a Pandorei. Și apoi ne îndreptăm privirile către comisie și lucrurile se complică, și complică și mai mult. Am văzut și în dezbaterea anterioară acest lucru. Dacă dorim ca toate agențiile care se ocupă de justiție, agenția din Malta, agenția care se ocupă de azil, în Malta se dorește altceva și procesul devine foarte complicat. La Consiliul European, desigur, aceste subiecte sunt și ele dezbătute. dar eu uh, sunt destul de pesimist în legătură cu rezultatele. Uh, s-au uh, purtat dezbateri specifice pe care va trebui, uh, fără îndoială, să le continuăm. Este important, de exemplu, să vorbim despre finanțarea agențiilor și despre uh, subiectul personalului. Am vorbit despre taxe, am vorbit despre faptul că noi, ca autoritate bugetară, vom uh, aproba descărcarea de gestiune dacă nu există probleme, dar ce facem în cazul în care există probleme? Uh, e, sunt probleme cu modul în care se cheltuie fondurile, dar și cu răspunderea. Mai există, de asemenea, și problema vizibilității, a imaginii de care trebuie să ținem uh, cont. Mai mult, agențiile trebuie să fie uh, independente și să nu uh, aibă o activitate influențată de nivelul taxelor. Ele trebuie să fie independente și de comisie și totuși finanțarea trebuie să fie să se facă într-un uh, flux uh, re regulat. În cazul EASA, de exemplu, am uh, analizat mai mulți indicatori, am văzut care sunt indicatorii de calitate. Am uh, încercat să folosim uh, sistemul uh, ratelor pentru a vedea dacă astfel lucrurile sunt mai eficiente. Am încercat de asemenea ca termenele în care lucrează agenția să fie cât mai scurte. Însă nu poate fi, uh, nu se poate pune problema scăderii calității, pentru că e vorba de siguranța avioanelor. Am vorbit cu vicepreședinta Gheorgheva prin uh, e-mail, însă comisia nu mi-a răspuns oficial niciodată. Acesta este un proiect pilot și mi se spune că trebuie să copiem uh, ce fac celelalte agenții. Din punct de vedere al controlului bugetar, prin urmare, mi se pare corect ce a spus uh, președinta la început. Uh, am început foarte bine, am avut multe reuniuni, însă trebuie să vedem uh, cum decurg lucrurile când intervine comisia. Ce curs va da comisia lucrurilor. Este păcat. Noi ne-am fi dorit să se lucreze cu mai multă seriozitate în acest sector. Ja, vielen Dank. Ich möchte Mulțumesc. Vreau să-l, să-i mulțumesc colegului de om pentru ce a făcut, pentru că este un, ce a făcut el este legat de un efort uh, deosebit. Noi am periat uh, agențiile și pe o față și pe alta, le-am întors pe dos și până la urmă am, am realizat un material foarte bun despre agenții, știm foarte multe, știm tot despre e, agenții, dar nu avem nicio influență, nicio pârghie asupra lor. Și nu putem, nu putem înlătura problemele cele mai grave e, din, din activitatea bugetară a agențiilor, deci este, este incredibil că știm totul, știm ce e bine și ce nu e bine și nu putem să intervenim. Eu mă amintesc de președinția eh, spaniolă a Uniunii Europene când, eh, când eh, căram după mine niște dosare pe care un om normal nu le poate căra o zi <laughs> întreagă după el, dar aveam deci încă de atunci materiale foarte interesante la dispoziție pe care însă nu am putut să le folosim și uh, și uh, înțeleg pe cei care uh, devin anti-europeni uh, în lumina acestor lucruri. Adică să, să nu putem noi, împreună cu Consiliul, să ajungem la niște decizii de principiu. Deci, mulțumiri uh, din tot sufletul, haideți să rămânem la balon cu, cu ambiție, cu consecvență, să punem pe urna noastră de zi întotdeauna problemele uh, Uh, legate de bugetul agențiilor, de bugetul Consiliului, regret foarte, foarte mult că aici, în Comisia de Control Bugetar, nu avem un partener uh, de discuție, un, un omolog cu care să putem aborda aceste chestiuni. Da? Adică ce bine că ne-am ajuns din urmă și suntem din nou unde am fost acum multă vreme. Nu știu dacă vrea cineva să mai participe la dezbatere, să mai zică ceva. Um, ne, ne resemnăm cu această constatare și gata. Pentru că nu putem face altceva. Poate că ar trebui să mai... Denis, uh, ai, ai o propunere procedurală? Ce să facem cu aceste recomandări? Putem să subliniem încă o dată importanța adevărată Uh, acestor uh, recomandări pentru ca președintele să aibă un mandat mai clar vis-a-vis -vis de Consiliu? Ehm, er staat hier ook in, hè, follow-up bijeenkomst van uh, de werkgroep is voor juli van dit jaar voorzien. Cred că este prevăzut ca în iulie 2018 să aibă loc o întâlnire. Și eu cred, eu cred că ar trebui să scriem în avans o scrisoare din partea Parlamentului Eh, în care să fie foarte clar eh, formulat care sunt așteptările Parlamentului eh, vis-a-vis -vis de această întâlnire interinstituțională. Cu siguranță că asta ar, ar fi un lucru bun de făcut. Ehm, ce am mai putea face și n-am, n-am făcut deocamdată până acum în grupul de lucru pentru, pentru colaborare dintre instituții, să facem legătura cu CFM-ul Doamna Mihailova, din partea Secretariatului General al Comisiei, vă rog. Hi. Um, no, I'm here available to, to answer any questions if you may have, but I have nothing. Vă stau la dispoziție dacă doriți să-mi adresați întrebări, însă nu am altceva de adăugat, în afară de faptul că suntem foarte mulțumiți de modul în care cele trei instituții au lucrat împreună. Am convenit asupra recomandărilor. Ne bucurăm că acum uh, Parlamentul a susținut aceste recomandări, așa a făcut și uh, Comisia și um, încurajăm Consiliul să facă la fel uh, cât se poate de repede. Vă mulțumesc! Întrebarea era cum urmează să fie puse în aplicare recomandările, în ce intervale. Asta era întrebarea. Vă rog. Um, well, the recommendations do not... Recomandările nu stabilesc niciun calendar. Ele sunt adresate agențiilor și celor trei instituții. Nu există un calendar, dar desigur um, Comisia poate transmite care, sunt, care este evoluția în contextul procedurii uh, bugetare și va face acest lucru în uh, funcție de calendar, însă nicio recomandare nu stabilește un termen, vreun termen clar. Următoarea reuniune a grupului are loc în iulie 2018, când cele trei instituții din nou trebuie să se reunească și să evalueze uh, situația la momentul respectiv. Poate că atunci uh, vom avea o primă ocazie de a face acest lucru. Mulțumesc foarte bine. Dacă nu există un astfel de calendar, atunci nimic nu ne împiedică să începem să demarăm cu aceste chestiuni de punere în aplicare începând de mâine, de azi. De ce să nu începem să punem în aplicare lucrurile? Doar pentru că nu avem un calendar. Vreți să ne explicați, vă rog? So the, the group agreed at its... La ultima reuniune, grupul a decis că se va respecta procedura și fiecare instituție va susțin recomandările. Odată acestea îndosate, grupul de lucru le poate adopta. Comisia le-a adoptat, Parlamentul le-a adoptat, însă Consiliul încă nu a făcut-o. prima, dann gehen wir aber jetzt davon ce minunat! Dar asta e, oricum, ne face să fim încrezători că și dumneavoastră deja vă gândiți cum s-ar putea planifica aceste măsuri, cum s-ar putea merge înainte. Adică sper că nu stați și așteptați până și Consiliul adoptă o poziție, pentru că așteptăm de vreo 10 ani, dacă nu mă înșel. Deci m-aș bucura dacă în curând ați putea să ne prezentați un calendar de măsuri și de acțiuni cu termene de pune în aplicare. Ce ziceți? I can only reiterate that none of the recommendations... Nu pot decât să repet că recomandările nu uh, impun nicio obligație specifică de uh, uh, acțiune, trebuie doar să fie informată autoritatea bugetară în legătură cu sfera de aplicare a procedurii bugetare. Deci, cele trei instituții trebuie să adopte toate recomandările și după aceea calendarul va fi stabilit în comun. Se stabilesc recomandările, însă fără a se stabili termene concrete. Ja, genau. Also, ja. Aber die recommendations sagen ja, äh, genau. Also, das. Președinta. Da, recomandările, în recomandări se, spun, uh, uh, se spune foarte clar ce, ce se poate face dacă cineva vrea să facă ceva. Și um, pentru noi ar fi important da, ca Comisia să meargă mai departe și să facă niște recomandări concrete de punere în aplicare. Dacă nu, atunci trebuie să știm să ne găsim un alt interlocutor. Pentru că nu pot să aștept să facă celălalt uh, un pas, este sarcina Comisiei de a veni cu propuneri și dacă aceste propuneri nu vor fi adoptate, acceptate de cealaltă parte, de una din părțile uh, conegociatoră, atunci este altceva, dar numai așa să, să trenezi lucrurile și să aștepți să vină altcineva cu o soluție, nu cred că e corect. Într-adevăr, recomandările sunt uh, redactate astfel încât fiecare instituție poate să le ia în calcul în funcție de prerogativele sale. Fiecare instituție are uh, dreptul de inițiativă. Desigur, dacă Comisia va decide să facă propuneri legislative, ele vor fi făcute în acest context. Exact, așa este. Deci, Denis, la prima noastră reuniune din septembrie, practic am putea să introducem uh, acești pași următori de implementare pe ordinea de zi. Și atunci, până la uh, reuniunea noastră din septembrie, cred că Comisia are suficient timp să facă niște propuneri. Sunteți de acord să procedăm în acest fel? Da, da, subscriu și eu la varianta asta. Cred că însă Comisia, uh, prin poziția ei, arată Uh, foarte clar că până la ședința din iulie 2018 mai avem nevoie de uh, alte uh, avize și acorduri. Pentru că fără acestea nu rămâne, aceste recomandări nu rămân decât niște recomandări și niște propuneri. Problema este că încă de acum o, și jumătate, o jumătate de an am stabilit, am, am constatat că există situația care este uh, prevalentă și azi. Deci eu, uh, eu cred că ar trebui să primim un răspuns din partea Comisiei, nu, nu abia în iulie și nu mai târziu, ci chiar mai devreme. Uh, cred că putem colabora aici foarte bine cu Hans Gard din Comisia de Bugete. Bun, atunci haideți să facem, să identificăm un termen Uh, în luna mai, la care să-l invităm pe uh, secretarul general și pe domnul Teani împreună cu comisiile de bugete, respectiv de control bugetar. Și atunci uh, vedem, stabilim noi propriile noastre măsuri de monitorizare a punerii în aplicare acestor recomandări. Și o să o să insistăm uh, ca secretarul general să uh, compare chiar în persoană la această întâlnire. Bun, și acum ajungem la uh, descărcarea de gestiune a întreprinderilor comune. Raportor este colegul nostru Brian Hayes, care primește cuvântul pentru prezentarea rapoartelor dumnei lui. Thank you very much indeed, um, President. And, uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am câteva observații de ordin general, după care voi uh, face și unele recomandări privind uh, întreprinderile comune care sunt uh, discutate în aceste rapoarte. Trebuie să înțelegem mai întâi că acest proces se bazează pe niște proceduri și rezultate ale unor investigații și audituri foarte complexe efectuate de Curtea de Conturi și din redactarea rapoartelor și din audierile pe care le-am avut, am încercat să prezentăm o imagine cât se poate de echilibrată asupra acestor întreprinderi comune și ce e bun și ce e mai puțin uh, bun. Uh, vreau să subliniez acest lucru pentru că N-am, su- sugerat să nu oferim descărcarea de gestiune. Uh, propun pentru fiecare, în fiecare raport uh, uh, descărcarea de gestiune, dar am cât, totuși câteva chestiuni de remarcat. De asemenea, cred că această, aceste întreprinderi comune sunt cruciale pentru inovare, pentru dezvoltarea și competitivitatea economiei europene. Anul 2016 uh, a fost uh, un an în care în aceste întreprinderi comune s-au cheltuit uh, peste 1,6 miliarde de euro într-o colaborare foarte strânsă între sectorul public și cel privat. Important este că participarea participarea capitalului privat la întreprinderile comune care provin din Uh, partea publică din bugetul UE, ca acestea să fie reflectate cât se poate de echitabil. Vrem să arătăm în primul rând așadar care sunt rezultatele, rezultatele bune și în același timp, evident, vom arăta și care uh, sunt uh, elementele care mai trebuie îmbunătățite, având în vedere totuși magnitudinea Uh, acestor, acestui buget, 1,6 uh, miliarde, um, peste 1% din uh, CFM. Shift to Rail, Excel, Fusion to Medicine și altele au fost câteva întreprinderi comune care au fost emblematice. Și În fiecare raport uh, evidențiez uh, rezultatele acestor uh, programe. Încercăm, încercăm să evidențiem în raportul nostru elemente care ar putea fi de importanță pentru viitor. Știu că unele întreprinderi comune au fost um, supărate, să zicem așa, pentru, din cauza formulărilor pe care le-am Eh, folosit în rapoartele eh, noastre, dar sunt formulări care au fost eh, cu intenție redactate astfel, nu pentru a critica, ci pentru a obține în viitor îmbunătățiri concrete. Având în vedere importanța și, și, și scara la care până la urmă sunt finanțate aceste întreprinderi comune am atras atenția și asupra unor erori metodologice care au apărut la Curtea Conturi. Foarte pe scurt despre rapoarte. La, me- la medicamentele inovatoare, raportul arată foarte clar că uh, în al treilea an la rând uh, alocările pentru plata au fost uh, la sub 75% din disponibil am arătat în același timp că nivelul contribuției uh, sferei private, adică industriei, încă nu a fost uh, identificat uh, în mod exact. Au fost și interzeri de plată semnificative pe, față de universități și de IMM-uri, ceea ce nu este un lucru bun. Am primit din partea întreprinderilor comune uh, câteva explicații care, uh, de care am ținut cont în măsura în care era uh, oportun în raport. Um, într-o, în ce privește Excel, am notat că doar 20, 24 din 28 de state membre au avut contribuții eh, concrete. Însă, eh, cred că am realizat, am, am reușit să atragem atenția eh, statelor membre că e nevoie de o participare mai largă pentru ca programul să aibă succes. În ce privește Shift to Rail, am exprimat unele îngrijorări în legătură cu strategiile antifraudă aplicate aici, dar am recunoscut uh, progresele semnificative care au fost uh, consemnate în acest an. În ce privește Fusion for Energy, fuziunea pentru energie, am uh, notat um, întârzierile implementării acestor, um, acestui program, întârzieri de până la 15 ani. Am înțeles de ce au apărut aceste întârzieri, întârzieri dar tocmai de aceea am considerat că trebuie să evidențiem, să scoatem în evidență aceste întârzieri pentru a uh, arăta uh, mai bine care este direcția în care trebuie să evoluăm pe viitor. Voi depune amendamente pentru a uh, pondera și informațiile privind, primite din partea Comisiei Europene. Totuși, salut uh, strategia antifraudă care a fost uh, formulată pentru Shift Rail. Și alți uh, până la sfârșitul anului 2016 nu au fost făcute încă contribuții la o altă întreprindere, dar ele sunt prevăzute în valoare totală de 1,7 miliarde. Deci vom vedea această Uh, suma pe uh, descărcarea de gestiune a anului viitor. La Clean Sky, contribuțiile prevăzute sunt de 800 de milioane de euro. Jumătate a fost deja angajată pentru anul 2016 și în ce privește uh, medicamentele noi, um, nu au fost încă închise angajamentele de plată pentru 2016. Aceste elemente sunt necesare pentru a, arăta o imagine cuprizătoare a acestor rapoarte. Am încercat așadar să arătăm lucrurile care trebuie îmbunătățite, dar vreau să scot în evidență și elementele semnificative, îmbunătățirile esențiale și pentru a pune totuși în echilibru lucrurile pozitive și cele mai puțin pozitive. Repet încă o dată, nu sugerez eh, nici de cum să nu oferim descărcarea de gestiune pentru întreprinderile comune. Cred din potrivă că ar trebui să o facem, dar cred că există niște zone în care există potențial de îmbunătățire și um, vă spun încă de pe acum că voi, solicita, voi depune amendamente pentru a eh, se ține cont de informații noi care au apărut de la audieri încoace. Și acestea trebuie, evident, să le discutăm și noi în comisiile noastre. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Domnul Saverma. Um, thank you. Thank you, Chair. Uh, well, just very briefly, uh, let me first um, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-l felicit pe domnul raportor Hayes pentru ce a făcut. Este foarte important să avem o exprimare francă în, în rapoartele noastre și mă bucur că uh, colegul Hayes chiar așa a, a și procedat. Nu este vorba de critici uh, prea aspre, nu, este vorba de aprecierea unei situații într-o activitate de control uh, bugetar. Colegul Stas a spus același lucru în ce privește rapoartele de descărcare de gestiune pentru agenții. Trebuie să fim foarte clari, să avem un, un limbaj franc, răspicat, pentru ca punctul nostru de vedere să fie uh, auzit, fie că e vorba de agenții de, sau de întreprinderile comune, până la urmă acest audit este un, un proces uh, continuu care trebuie să li se supună aceste instituții și organisme și foruri și ce mai fie ele. Pentru că, până la urmă, toate acestea operează cu banii contribuabilului european. Pe fond, mă bucură să pot constata că raportorul uh, acordă atenție sporită contribuțiilor prestate până acum. Adică s-a referit și la ITER. Trebuie să fim foarte, foarte clare aici. Evident, și ei fac tot ce le stă în putință, dar totuși uh, este o activitate cât se poate complexă și tocmai de aceea și descărcarea de gestiune pentru noi este un exercițiu foarte complex. Îi mulțumesc încă o dată raportorului. Eh, Domnul coleg Poșe. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, stimați colegi. Mai înainte de toate, vreau să-i mulțumesc colegului Hayes pentru buna pregătire a rapoartelor. Cred că aceste rapoarte arată foarte clar și bine activitatea și într-o manieră echitabilă activitatea întreprinderilor comune. Tocmai de aceea nici nu voi avea foarte multe amendamente, voi depune doar câteva amendamente care sunt mai degrabă de natură tehnică. Aș începe cu ITER-ul despre care se discută cel mai mult. Și vreau să vorbesc aici despre uh, cheltuielile uh, totale. Raportul uh, Curții de Conturi cu, conține o apreciere uh, derutantă, anume că nu s-ar fi calculat uh, corect uh, cheltuielile ITER în țara gazdă. Acord, nu este corect. Acordul ITER cu Franța uh, Uh, prevede o sumă de 530 de milioane de euro, sumă care va fi generată pas cu vas. În ce privește costurile pentru activarea uh, întreprinderilor comune, aceste costuri nu sunt clare pentru că nu sunt clare contribuțiile finale ale uh, partenerilor. Da? Tocmai de aceea aceste costuri n-au fost, uh, n-au fost uh, până la urmă incluse în uh, devizul general. De asemenea, constat că raportorul vorbește de amenințări dinspre Brexit sau de pe urma Brexitului. Eu îndrăznesc să-l contrazic pe domnul raportor. Eu cred că Regatul Unit uh, va, trebuie să fie și va fi cu siguranță interesat să colaboreze și pe mai departe în ITER și nu numai în ITER, ci și în alte întreprinderi comune. Într-adevăr, uh, există uh, pe de altă parte și dezechilibre între bugetele cu care participă Uh, uh, statele membre la proiecte uh, finanțate în comun. De pildă, la Orizont 2020, întreprinderile care au beneficiat de pe urma întreprinderilor comune nu își comunică cifrele finale decât după încheierea cu succes a programelor și activităților. Și eu aș fi, pe de altă parte, bucuros, ca și raportorul, dacă uh, am fi, am fi demarat mai repede um, evaluarea Orizont 2020. Știu că este greu să dai naștere unui consorțiu atât de complex uh, cu, cu succes, pentru că uh, este un lucru dificil de apreciat participarea a sferei private când capitalul privat uh, și el este amenințat de niște riscuri financiare și uh, macroeconomice. Tocmai de aceea, aplicarea corectă a uh, mecanismelor de auditare au um, a, a scos în evidență unele nereguli și aici trebuie să-i lăudăm pe aceia care au participat, nu să-i criticăm pentru faptul că s-au constatat niște nereguli. Eu cred că, asemenea raportorului, că uh, aceste întreprinderi comune trebuie să aibă o comunicare externă mai bună, nu doar cu către uh, factorii de specialitate și, și instituțiile partenere vizate, ci și spre um, opinia publică pentru că până la urmă aceasta este și afectată. Mulțumesc. Am și o întrebare, spune doamna președinte. În raportul colegului Hayes văd că din cele 6, pe lângă cele 6,6 miliarde ale ITER, mai apare o sumă suplimentară de 5,4 miliarde euro. Aș vrea ca Uh, de la Digi Energie sau uh, din partea Comisiei să ne rămânească cineva în legătură cu această cifră. Pentru că îmi amintesc din reuniuni anterioare că cifra de 6,6 miliarde uh, ne-a fost prezentată ca o cifră fiabilă și finală, ceea ce nu poate fi cazul dacă acum, iată, apare o, o anexă foarte concretă la această sumă. Și acum Domnul Gariba de la, de, de la DGNR, de la DigiMove și de la Cred că începe domnul Gariba de la DGNR și după aia luăm pe ceilalți uh, reprezentanța direcțiilor generale. Mulțumesc. Vreau să îl felicit pe raportor și să-i mulțumesc foarte mult. Mă bucur că s-a decis uh, acordarea descărcării pentru întreprinderea comună. Cred că este important că raportul este corect și înțeleg că și raportorul și colegii o să introducă anumite amendamente pentru a clarifica anumite părți ale raportului care merită claritate. De exemplu, partea cu privire la comisie. Aș vrea să răspund la întrebarea dumneavoastră, doamnă președinte. Raportul vorbește de 5,4 miliarde care sunt uh, necesare la finanțare pentru faza după 2020. De 6,6 miliarde sunt banii care sunt necesari până în 2020. E vorba de o cifră fiabilă și nu se va schimba și vreau să subliniez, nici nu va fi depășită. Deci Comisia nu va veni la autoritatea bugetară pentru ca să ceară fonduri suplimentare până în 2020. Am auzit de asemenea și sper că este corect că proiectul ITER a suferit destul de multe întârzieri până acum, dar după cum sunt conștienți deputații de aici, în ultimii ani am avut o accelerare puternică în uh, operațiuni și pot să menționez o cifră. Anul trecut am avut o creștere în bugetele de plăți de 286 de milioane care a fost acordate în iulie de către autoritatea bugetară și care au fost utilizați de către întreprinderea comună. Aceasta înseamnă că suntem pe cale să accelerăm lucrările. Nu pot să anticipez, dar pot să vă spun doar că este posibil ca să mai se facă cereri suplimentare anul acesta pentru a putea ține pasul cu aceste construcții accelerate. Permiteți-mi de asemenea să vă mai amintesc și că datorită climatului pozitiv Continuăm să așteptăm susținerea Parlamentului nu numai pentru descărcare în legătură cu comunicarea Comisiei publicată în iunie. Mulțumesc! Mulțumesc, am și eu o întrebare aici suplimentară, pentru că nu am înțeles foarte clar pentru ce sunt cei 5,4 milioane de euro. Înseamnă 6 ori 5,4 plus 6,4 înseamnă 11,4 miliarde suma lor până la sfârșit ce e această producție de plasmă sau ce este o rezultat al până în 2023, până care este situația? Mulțumesc, nu cred că am fost destul de clar în ce am spus, poate. E clar că faza de construcție se va extinde dincolo de 2020, deci ceea ce se convenise inițial în 2010 ca o limită pentru construcție, nu va fi suficient acest termen limită. Deci construcția va continua și dincolo de anul 2020. Deci banii suplimentari care au fost, neces- care au fost ceruți de către Comisie în comunicare va duce la finalizarea fazei de construcție a ITER care se va uh, putea continua cu uh, operațiunile de uh, operațiuni plasmă care sunt stabilite acum și care în continuare vor fi supuse acordului uh, comunității în general. Sper că am fost mai clar acum. Mulțumesc, acum înțeleg mai bine, dar haideți să ne uităm cum merg lucrurile mai departe. Deci în 2025 avem uh, plasma și după aceea ce facem cu ITER mai departe? Care e situația? Ce se întâmplă după aceea? Ne spuneți ce facem după aceea? Da, sigur. Ce se va întâmpla după aceea este că această mașină va fi va intra în faza sa de performanță maximă. Se va continua cu operațiunea de fuziune în anul 2035. Deci în această perioadă din 2025 până în 2035 uh, va fi finalizată cu toate echipamentele care sunt necesare pentru ca să poată funcționa la performanță maximă. Și dacă ne uităm la comunicarea Comisiei din iunie anul trecut, o să constatăm că costurile care sunt necesare până în 2025 sunt foarte clar detaliate, așa cum se știe și astăzi, în conformitate cu acordul pe care îl avem. Deci 5,4 miliarde până în 2035. E un pachet all inclusiv, practic. se poate vorbi la noi, să știți, în comisie și despre cifre, nu e interzis. Din ce a spus comisia, aș avea nevoie de anumite tabele pentru ca să vă pot da mai multe informații, dar comisia, în comunicarea sa, a uh, transmis toate aceste cifre. Acum pot să vă spun, a, mulțumesc, pot să vă dau mai multe cifre acum. Comisia a înaintat costurile totale până în 2025. În primul rând, pentru prima plasmă avem în 2000, o valoare 2008 care este valoarea de referință pentru care au fost contractate cele 6,4 miliarde. Am uh, stabilit 3,9 miliarde până în 2025, ceea ce înseamnă că finalizăm construcția până atunci. Apoi, fiind dat că propunerea pentru următorul CFM va merge până în 2027, avem altă cifră de 1,2 miliarde de euro care au fost suplimentate pentru la sfârș- până la sfârșitul CFM-ului. Pentru perioada 2028 până în 2035 avem 2 miliarde de euro care sunt necesare de suplimentare pentru finalizarea construcției și pentru operarea mașinii. Deci, dacă vrem să facem calculul, totalul până în 2025 e 7,1 miliarde după valorile de referință din 2008, ceea ce corespunde bugetului de 6,6 miliarde care fusese stabilit pentru până la sfârșitul uh, uh, perioadei acesteia de finanțare. Sper că acum să se clarifice lucrurile. Da. Mulțumesc, foarte interesant. Întotdeauna noi trebuie să descifrăm și comunicările comisiei și de multe ori ne bucură să avem cifre concrete, chiar dacă sunt mai vechi. Următorul pe lista mea e domnul Vasile din partea Cezar. Vă rog. Thank you very much, uh, Mrs. Chairman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult uh, raportorului pentru un raport foarte pozitiv. Singurul meu uh, comentariu acum este legat de contribuțiile mm, și venituri, mai precis la paragraful 13 al raportului. Se vorbește de contribuția de 720 de milioane contribuție care este așteptată din partea industriei, însă de fapt aceste 70 de 20 de milioane este valoarea totală a proiectului, deci prin contribuțiile UE de 700 de milioane la 70% rată de cofinanțare, avem de fapt 220 de milioane de contribuții care vin de la statele membre, 720 fiind suma totală. Dacă adăugăm cei 500 de milioane de la Eurocontrol, avem un total așteptat în perioada pentru Sezar 2020 de 720 în loc de 1,2 miliarde. Deci 1,2 de fapt includ și contribuția comisiei de aceea. Aici cred că era necesară oarecare clarificare. În uh, ceea ce privește calendarul, Dacă ne uităm la mm, liniile ghid date statelor membre în, pentru uh, această perioadă, o așteptăm în următoarele luni să avem uh, primele uh, estimări de costuri care vor fi validate de către bord și după aceea să recuperăm validarea pentru 2016 și 2017 pentru contribuțiile din partea contribuțiile interne. Deci sper că aceasta să nu fie creze nicio problemă. Dacă sunt întrebări, desigur pot să răspund la ele. Domnul Ivaneș, pentru Excel. Excel, deci. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru raportorului pentru raportarea pozitivă despre Excel, care a fost preluat în 2014 în cadrul uh, în programul cadru 2007. De atunci a trebuit să folosească mai să uh, gestioneze mai întâi moștenirile din trecut, iar în 2015, 2016, dar și 2017 am constatat că trebuie să stabilim uh, rata de eroare și apoi uh, uh, să colectăm declarațiile de la autoritățile naționale cu privire la nivelul de satisfacție. Noi am um, țintit la un, o acoperire din ce în ce mai largă Eh, de finanțare din partea autorităților naționale. Suntem la peste 90% rată de finanțare în 2017. Vom continua cu acest proces atâta timp cât eh, vom eh, putea gestiona și moștenirile de la cadrul, programul cadru 2007. În următorii ani Finanțarea Excelului se va ocupa de o soluție potrivită, de găsirea unei soluții potrivite, ceea ce e foarte important pentru noi, pentru că contribuția națională este aici uh, esențială. Această agenție vând o contribuție tripartită, incluzând aici o contribuție națională. Așadar, e nevoie de o masă critică de finanțare dar avem nevoie de, și de asigurări că avem o strategie unitară în domeniul electronicii în Europa. Noi susținem așadar uh, autoritățile naționale și susținem și mulțumim pentru susținerea primită din partea Parlamentului European. Mulțumesc! Trecem acum la IMI și vreau să dau cuvântul de la Digi Cercetare, de Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Salutăm uh, raportul, suntem mulțumiți de um, ceea ce scrie în el. Știm că e nevoie de câteva îmbunătățiri în legătură cu creditele de plăți. Avem aici o colaborare foarte strânsă cu oficiile de plăți. Știți că avem foarte multe probleme um, pentru refuzurile, din cauza refuzurilor din trecut, dar încercăm ca oficiul după aceea să poată să rezolve problemele în cadrul următorului buget. Avem colaborare și în domeniul uh, IT și sperăm ca la sfârșitul anului să putem recupera această întârziere. Când vorbim de uh, contribuțiile interne, problema este că raportarea din partea industriei se face o dată pe an și deci avem o întârziere în raportare din cauza înregistrării acesteia. Și ultimul meu comentariu se referă la o declarație despre lipsa angajamentului în ceea ce privește bugetul față de bugetul total IMI, dar aceasta din nou pentru că bugetul este uh, raportat în întârziere și deci uh, se ia în considerare valoarea de referință de anul trecut. De aceea avem aceste decalaje. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Raportorul în final, Brian, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să notez remarcile făcute de către colegi și o să încerc să răspund la ele. Într-adevăr, s-a vorbit despre importanța limbajului, da, eu zic că e foarte important să transmitem lucrurile corect, n-ar trebui să ne scuzăm niciodată pentru un limbaj foarte clar din partea instituțiilor, pentru că eu cred că trimite un mesaj foarte clar și just. Pe întrebarea pe care a pus-o, uh, a spus-o dumneavoastră pe bugetul ITER, haideți să fie foarte clar pe partea ITER, deci. Am văzut întârzieri foarte mari în proiect din motive istorice. Aceste întârzieri sunt de înțeles, pe de-o parte, având în vedere că e vorba de crearea unui proiect complet uh, nou, care la momentul respectiv nu era previzibil. Apoi avem uh, cifre noi acum pentru finalizarea proiectului la nivel operațional. Dar trebuie să fie foarte clar, o să avem o deactivare și fază de decomisionare pe care va trebui să o suportăm. Iar uh, sigur că uh, agenția și oamenii pot să facă estimări, dar nimeni nu poate să spună în momentul de față uh, care va fi uh, suma bugetului total care uh, va rămâne. Iar în legătură cu cifra vehiculată de 2,4 miliarde, este vorba de o cifră pentru după 2020, pentru faza de deactivare. Dar în momentul de față nimeni nu poate să spună cu siguranță care vor, va fi bugetul final, total. Iată de ce și încercam și în raport să menționez acest lucru în ciuda faptului că știu că a existat o cifră istorică de bază, deci o cifră de referință pe care agenția a folosit-o și care, în care a fost foarte clară în, din punct de vedere al comunicării. E clar că avem o depășire foarte clară, e de înțeles, având în vedere proiectul nou care este în uh, curs, dar uh, importanța proiectului nu poate să fie mm, în niciun caz uh, minimizată. Ceea ce încercam noi să facem este să subliniem că nu este vorba aici de un risc. Nu am ajuns încă la un acord cu Regatul Unic în ceea ce privește contribuția lor ulterioară. Poate că o să rămână o parte din aceste întreprinderi, dacă nu, oricum, ar trebui să facă contribuții uh, după o anumită schemă, dar nu avem încă nicio certitudine despre cum va participa Regatul Unit. Și de aceea avem un mare semn de întrebare în legătură cu proiectul acesta pe viitor, cu sau fără Regatul Unit. Există un factor de risc și eu cred că avem datoria să reflectăm acest uh, risc în rapoarte. Sunt de acord, domnule Peș, că e nevoie de o comunicare mai bună. Aveți dreptate și în toate rapoartele am introdus responsabilitatea fiecărei întreprinderi comune de a colabora bine cu celelalte și de a comunica față de public ceea ce se întâmplă în aceste întreprinderi, pentru că contribuabilii trebuie să știe ce se întâmplă, trebuie să știe unde sunt banii lor, care este nivelul de implicare privată în partea întreprinderilor mici și mijlocii, de exemplu. Și cred că prin colaborarea în cadrul acestei comunități de uh, întreprinderi comune putem să ajungem la un rezultat laudabil și uh, pe care și dumneavoastră l-ați uh, subliniat. Putem să ne uităm din această perspectivă și la SESAR, la contribuțiile private. Sunt lucruri care s-au, s-au reflectat și în raportul final. De exemplu, la calcularea ratei de eroare, care trebuie reflectată mai bine, dar și comentariile făcute despre dezechilibrele contribuțiilor și momentul în timp când se fac aceste contribuții și motivele bugetare din cauza cărora se întâmplă așa. Dar rapoartele, așa cum sunt ele, cred că avem două săptămâni pentru colegi să înainteze amendamente pentru a îmbunătăți rapoartele, sunt suficiente, zic eu, și pot să colaborez cu colegii pentru ca să fie cât mai bine. Însă mesajul principal pe care trebuie să-l reținem din comunicarea de astăzi este, după părerea mea, că se acordă descărcarea, dar și există recomandări de îmbunătățiri pentru viitor pe care n-am niciun dubiu că toate inițiativele, uh, întreprinderile comune vor încerca să le să le atingă. S-au făcut îmbunătățiri foarte clare la strategia de auditare, la uh, o asigurare a implicării diferitilor tipuri de auditare și cred că trebuie în continuare să cerem tot timpul mai multe de la întreprinderi. Vom spune acest lucru în rapoartele noastre pentru ca să dăm un semnal pozitiv uh, pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, am ajuns la finalul punctului acesta de pe ordine de zi și la sfârșitul reuniunii de astăzi. Ne vedem mâine la ora 9 pentru descărcarea Comisiei cu comisarul Oettinger. Mulțumesc pentru că ați venit, mulțumesc pentru dezbatere și vă urez o seară plăcută.